text are un obiectiv clar și anume să se țină cont de situația creștinilor copți din Egipt. De aceea, noi cerem ca acest text să nu fie votat mâine, pentru că grupurile au dificultăți, ci la Strasbourg. Însă am înțeles ce dorește PPE-ul dorește ca votul să aibă loc la uh, sesiunea plenară octombrie 2, peste două săptămâni. Despre asta e vorba. Dorește cineva, deci, să vorbească pentru? Domnul Svoboda. Mulțumesc. Depinde cum va suna această solicitare, dar